chers collègues, s'il vous Dragi colegi, să vă rog să luați uh, loc. Si vous voulez qu'on commence Dacă doriți să începem, trebuie să luați loc. Paco Paco E est bavard, Paco. Les Galiciens sont, sont bavards. Mare vorbăreț, Paco. Așa sunt galicienii. Dragi colegi, am avut o reuniune a coordonatorilor care a durat puțin mai lung decât uh, pre am prevăzut. Pe de altă parte, ne așteptam. Vă invit uh, celor care au nevoie, pe cei care aveți nevoie de căști, să le folosiți. Îl văd pe domnul Finch, uh, care a venit special din Regatul Unit și va fi dezamăgit. Da, dar nu glumesc, a făcut drumul dus întors. Dragi colegi, trec imediat la punctul 2 de pe ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi. Vă amintesc că reuniunea noastră este transmisă pe internet, cu excepția punctelor uh, cu ușile închise. În ceea ce privește punctul 6 de pe ordinea de zi, coordonatorii cu majoritate au propus să fie sesizată Comisia AFCO pentru o solicitare de interpretare a procedurilor privitoare la uh, admisibilitatea amendamentelor 22, 23 și 24, mai exact propunerile de respingere a raportului. Vom face așadar, așadar o uh, solicitare către AFCO. Vă amintesc că președintele trebuie să se ocupe de acest lucru, bineînțeles, în uh, cooperare cu toți membrii grupurilor. Îmi pare rău, domnule Finci, așadar, propun să schimbăm ordinea de zi a reuniunii noastre și să amânăm votul la raportul Briano pentru o dată ulterioară. Știu, domnule Finci, că sunteți în campanie, că ați revenit, uh, poate chiar special pentru asta. Îmi pare rău, domnule Finci, dar decizia coordonatorilor este suverană. Je tiens quand même. Parce qu'il s'agit... Aș dori totuși să spun și să vă amintesc că, în conformitate cu articolul 170 din regulament, președintele decide uh, admisibilitatea amendamentelor, fie că vrem asta sau nu. În plus, acest tip de amendament, vă amintesc, este vorba de amendament care cere, solicit, care cere respingerea întregului raport, ei bine, au existat astfel de amendamente în 51 de cazuri și de fiecare dată au fost considerate admisibile. 51 de precedente avem. N-am făcut eu foarte mult drept, dar când avem 51 de precedente, putem spune că asta e regula. nu a existat niciun caz în care un astfel de tip de amendament de respingere să fie considerat inadmisibil. Spuneam asta colegilor uh, mei mai devreme. Noi aici uh, suntem uh, prezenți pentru a, pentru a pune în practică democrația, nu procedurile. Regret însă ceea ce s-a întâmplat, regret că procedura a câștigat teren față de democrație, dar până la urmă tot democrația a câștigat pentru că Coordonatorii au fost cei care au luat o decizie cu majoritate, o decizie pe care nu pot decât să o accept. Așadar, amânare a acestui raport pentru o dată necunoscută deocamdată. Iată, dragi colegi, ce aveam să vă spun. Punctul 17, referitor la scheme de control în zona de uh, acoperită de Convenția privind cooperarea multinațională, multilaterală a fost amânat pentru iulie. Trecem la următoarele puncte și anume voturile. Uh, vom vota așadar asupra tuturor rapoartelor, cu excepția celor privind secile în derivă. Regret acest lucru, dar așa stau lucrurile. Începem întâi, așadar, cu raportul Valesa privind uh, planul multianual de cod și așa mai departe. Este simplu. Poate că ar trebui să îmi folosesc și eu cardul de vot. Dacă nu, nu voi reuși să votez. Așadar, la acest raport, votul este deschis. S-a închis votul și se consideră adoptat cu 22 de voturi pentru, 2 împotrivă. Mulțumesc, dragi colegi. Trecem la avizul colegei Isabel Toma. Amendamentul 22. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 25. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 28. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 31. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 30. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 32. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 33. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă.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 S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 39. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 40. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 41. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 2, amendamentul 42. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă în unanimitate. 43. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 44. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 48. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. La compromisul 4 uh, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Patruzeci și cinci acum. S-a deschis votul. Mă scuzați. Compromisul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 52. S-a deschis votul. S-a închis votul. Domnule președinte, 45 până la 50. 48 a fost respins însă. Important e că votăm la 45, 46, 47, 48, 49. Deci trebuie să votăm 45, 46, 47, 49 și 50. Ar fi fost caduce dacă am fi adoptat 48, dar 48 a fost respins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 48 este adoptat, dar 48 a fost respins, cred. Deci dacă ar fi fost adoptat, toate acestea ar fi fost caduce. 45, 46, 47, 49 și 50. Dar nu este cazul. Doar că dacă compromisul 4 este adoptat, aceste amendamente devin din nou caduce. Dacă este adoptat compromisul 4, aceste amendamente sunt acoperite, practic. Deci, într-adevăr, 48-ul nu a fost adoptat, însă compromisul 4 a fost adoptat și acesta acoperă amendamentele 45, 46, 47, 49 și 50. hablando. La no, no, no. Si la pregunta es, ¿el compromiso 4 cubre la del 45 al 50? Compromiso 4 acopera este amendamento, esta es la pregunta. Entonces, perdón, no he dicho nada entonces. Lo siento. Atunci îmi cer scuze, faceți ca și când n-aș fi spus nimic. Allez, vous, c'est bon. Non, on est bien d'accord. Si, à partir du moment où le compromis 4... Da. În momentul în care compromisul 4 a fost adoptat, amendamentele 45, 46, 47, 49 și 50 sunt acoperite. Bun, deci reluăm de la compromisul 5. Domnul Ashton, de o vreme vrea să ne spună ceva. Da, pe un alt subiect. Uh, aș vrea să știu câți membri suntem. Se spune că au votat 26. Eu, din câte știu, avem 25 de membri în comisie. Il semblerait qu'il y ait une personne de trop, mais dans quel groupe, monsieur Președintele, da, mi se pare că avem o persoană în plus, dar oare de la care grup, domnule șef de unitate? Vă rog, numărați-vă. El ordenador lo dice, cuando sobra uno. Domnul Mato, da, dar de obicei mașinăria ne spune când e, cineva, când e un vot în plus. No, me, le conseillers, le, le, le... Bueno, el Grupo Popular, señor presidente, el Grupo Popular estamos... Grupo, grupul Popular suntem 16 și votăm cât suntem. Suntem 6, mă scuzați. Un... Eu întreb cine are un membru în plus. Grup, se au conseiller de savoir, ça. De la ce grup? Consilierii dumneavoastră ar trebui să știe asta. PP-ul e în regulă? La PP suntem șase și votăm șase. C'est toi La faut arrêter. Monsieur, monsieur, eh, disculpa, pero me estaban diciendo que votam. Dar mi s-a spus să votăm și votam, domnule. Okay. Vă asigur că asta nu pune sub semnul întrebării voturile de până acum. În regulă? În niciun moment nu am fost la diferență de un singur vot sau două voturi. Dar trebuie să eliminați uh, mașina din, uh, uh cartela din uh, consola de vot. Mulțumesc. Da, uneori uh, serviciile, secretariatul nu e rezonabil, alteori uh, deputații nu sunt rezonabili. Bun, acum trecem la compromisul 5. Vă rog.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 S-a închis votul. Se adoptă. 67. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 68. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Compromisul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem așadar la 73. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 74. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 75. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 76. S-a deschis votul, s-a închis votul, e respins. Considerentul A, amendamentul 1, s-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. Amendamentul 2 la considerentul B. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul BA, amendamentul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu unanimitate. Amendamentul 4. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 5. S-a deschis. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 15. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 16. Nu, trecem la 17. Amendamentul 17. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 24. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 27. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 20, amendamentul 29. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Și acum votăm avizul în totalitatea sa. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu o largă majoritate. Felicitări, doamna Toma! Dar acum ne mai rămâne un singur raport. Este raportul privind Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană. Avem un singur vot, pur și simplu. Sunteți pentru sau uh, s-a deschis votul. Votul este închis. cu, ma- cu o largă majoritate acest raport uh, este uh, aprobat. Mulțumesc tuturor colegilor pentru vot. Felicitări! cu plus 3-2 sau nu trebuie? Nu, nu, că e locală, e asistenta lui Dăncila. Știe. 3, 7, 5, Am spus bine, da? Great, thanks. Da, Foarte bine. Allez, qui s'en aille? Văd că sunt colegi care au votat și acum vor să plece. Cei care vor să continue să lucreze, vă rog să rămână. Încă o dată îmi pare rău, domnule Finch. Non, j'ai m'excusé auprès de allons euh, aborder le point numéro 9. De la... Trecem acum la punctul 9 din uh, ordinea de zi, atribuirea drepturilor de pescuit în apele Uniunii Europene unor nave de pescuit cu pavilion uh, venezuelan în zona economică exclusivă în largul coastelor Guianei franceze. Raportor este colegul nostru, domnul Joao Ferreira. A, nu, tu îl înlocuiești. Ok. În ședința din 30 martie, Comisia și-a prezentat proiectul de acord, iar astăzi vom asista la proiectul de raport și vom avea apoi un schimb de opinii. Deci dau cuvântul imediat uh, strălucitorului înlocuitor uh, al domnului Ferrera, Miguel, nu mi-am uitat numele, mă scuzați, cel mai francez dintre portughezii din Parlament, așa, dar voi vorbi în portugheză. Da, sigur, e normal. Mai întâi de toate, o explicație. Uh, colegul nostru are probleme de sănătate și de aceea m-a rugat să prezint eu uh, acest raport privind uh, Venezuela. Deci, foarte pe scurt, este vorba de o realitate preexistentă și anume relațiile între Guinea franceză și Venezuela uh, există de mult timp. Pe de altă parte, într-o logică de complementaritate, în sensul că uh, venezuelenii pescuiesc, uh, iar uh, unitățile de procesare din Ghana folosesc peștele pe care îl prind uh, aceștia, deci este o complementaritate și e motivul pentru care trebuie să încheiem acest acord. Au existat faze de conflict instituțional din cauza lipsei de adaptare a bazei juridice. Odată ce această dificultate a fost ridicată, Raportorul a estimat că se va ajunge rapid la semnarea acordului. Din acest punct de vedere trebuie să subliniem un lucru. Rolul uh, Republicii Venezuela a fost unul exemplar. Începește respectarea reglementărilor Uniunii Europene privind stocurile, raportarea capturilor, uh, debarcările, aruncările și mai departe. Deci îndeplinește toate condițiile pentru a zice, pentru a legaliza o situație de fapt care predatează, preexistă, preexistentă și care acum trebuie formalizată, trebuie oficializată și care va permite uh, să uh, legalizeze o situație preexistentă, cum spuneam. Mulțumesc, dau imediat cuvântul uh, doamnei Bilbao. Doamna Bilbao. Entre basques, vous vous organisez, hein. pas de problème. Hein. la vie, la vie. Gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. N-am niciun, niciun fel de problemă. Vreau să dau întâi uh, cuvântul responsabililor de grupuri și voi interveni după aceea. N-am niciun fel de problemă să fac astfel. Dacă raportorii din umbră, sigur, doresc să ia cuvântul, pot să ia cuvântul imediat. Există cerere de cuvânt. Domnul Mato hai să nu ne mai învârtim în jurul cozii să vedem cine vorbește. Pur și simplu vreau să salut acest raport care era absolut necesar. Este un raport pe care îl facem ca urmare a unei hotărâri care consfințește cele spuse de Parlament. Este foarte bine. Profitând de această hotărâre a curții, în viitor vom proceda la fel și vom apăra poziția pe care am apărat-o mereu, deci capacitatea Parlamentului de a acționa în felul acesta. E bine ca flota din Venezuela să poată pescui în apele comunitare din Guiana franceză și susținem acest raport. Mulțumesc foarte mult. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Mai există alte cereri de intervenție? Eu atunci aș dori să intervin în sensul celor spuse de Gabriel Mato. Vreau să mulțumesc lui Joao uh, pentru acest raport, un raport important pentru uh, dezvoltarea Guianei. Din păcate, acest raport a fost blocat mult, a fost blocat multă vreme de un conflict juridic și instituțional care acum este rezolvat. Vă reamintesc că în 2011 Consiliul uh, Uh, decisese să fixeze uh, drepturile de pescuit fără să țină cont de opinia Parlamentului. Curtea de Justiție a anulat această decizie a Consiliului, lucru foarte important, pentru că era o decizie luată în mod uh, unilateral de Consiliu și contravenea total tratatului de la Lisabona. Și țin de altfel să mulțumesc Serviciului Juridic al Parlamentului care a muncit extraordinar pe acest dosar și merită toate felicitările. Noua propunere a Comisiei ține cont de decizia curții și permite aprobarea din partea Parlamentului, ceea ce evident ne convine foarte mult. Se dovedește că Parlamentul a avut drept să se lupte pentru prerogativele sale conform articolului 43.2 și, cum spunea Gabriel, va continua să o facă și în viitor pentru a-și păstra prerogativele rezultate din Tratatul de la Lisabona. Deci e foarte important ca acest acord să fie ratificat. Dau acum cuvântul reprezentantului Comisiei. Vă rog. Mulțumesc, doamne președinte, doamnelor și domnilor deputați. Bun, deci trebuie să vă organizați. Domnule președinte, una e să fiu generoasă și alta e să nu-mi dați cuvântul. Ar fi fost mai bine să luați cuvântul mai devreme, ar fi fost mai bine. În fine, da, vă rog, aveți cuvântul. Cred că toți trebuie să respectăm niște formalități și sper că va fi și la fel în viitor. Nu vreau să repet cele spuse deja. În raportul de astăzi, dincolo de faptul că suntem de acord cu conținutul protocolului, cu importanța lui, cu conținutul lui, Cred că aici e un mesaj politic foarte clar, un mesaj politic uh, clar adresat Consiliului, care trebuie să accepte odată pentru totdeauna că interpretarea pe care o dă tratatului mm, duce la apariția unor situații mm, problematice la nivelul Parlamentului, pentru că Parlamentul respectă toate aceste dosare de pescuit, dute de asemenea la multe incertitudini în domeniul pescuitului. Azi vorbim despre Guiana franceză, dar vreau să vă reamintesc că avem aceeași problemă și cu alte planuri pe termen lung, cum ar fi cel pentru Anșoa. Consiliul îl blochează fix pentru această interpretare pe care o dă tratatului. Și de fiecare dată trebuie să așteptăm hotărârile curții ca să facem pas înainte. Cred că asta dă o imagine foarte proastă a instituțiilor europene, creează incertitudine în sectorul pescuitului, nu e în beneficiu nicăieri, nimănui și astăzi mesajul nostru este ca, de fapt, Consiliul să folosească această hotărâre a curții, să schimbe poziția și să interpreteze în sensul acestei hotărâri a curții, în sensul dat de curte și să, să nu mai oblige pe nimeni să facă apel la hotărârea curtei, Curții de Justiție. Vreau să spun foarte clar că poziția Parlamentului este cea consfințită de curte. Mulțumesc. Precizez aussi că... Mulțumesc, trebuie precizat că în curând vom avea decizia uh, curții privind codul, deci uh, deci uh, o a doua jurisprudență care va da dreptul, dreptate Parlamentului. Deci, mi se pare foarte important. Euh, Îmi pare rău, domnule președinte, că cer abia acum cuvântul, pentru că, de fapt, discuția avut aici m-a făcut să intervin. Dacă înțeleg eu bine, poate nu avem încă toate elementele, dar dacă înțeleg bine ce ne spune Curtea de Justiție, uh, acordurile de pescuit nu pot fi uh, decise unilateral de Consiliu și că trebuie puse codeciziei. Poate nu planurile de gestiune, așa înțeleg eu. Dar am o întrebare către comisie. Mă frustrează de când sunt membra acestei comisii acordurile cu Norvegia, care sunt de asemenea acorduri de pescuit și pe care Parlamentul nu este consultat și aș vrea să știu ce crede Comisia și dacă e cazul, va, dacă va fi cazul, va confirma Curtea de Justiție faptul că acordurile de pescuit cu țări non-membre UE trebuie să treacă prin Parlament? Atunci eu îmi voi reitera cererea în legătură cu Norvegia. Întrebarea e foarte clară, chestiunea e foarte clară. Și acum, dacă sunteți de acord, dacă nu mai e niciun deputat care vrea să vorbească, să spun acum cine vrea să mai vorbească, dacă nu, dau cuvântul domnului Emanuel Berg din partea Comisiei. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Iau notă cu multă satisfacție de susținerea Parlamentului uh, European față de această propunere. Mai întâi începește substanța acestui acord. Nu este practic un acord internațional ca atare, ci o declarație oficială care se referă la un acord între Uniunea Europeană și Venezuela. Deci, pe substanță, pe fond, nu e niciun dubiu că e o activitate de pescuit benefică tuturor părților implicate și navelor venezuelene, venezuelene cât și uh, întreprinderilor de procesare din uh, Guiana, care beneficiază în mare parte de aceste debarcări. Deci se creează activitatea economică și locuri de muncă. Așa cum s-a spus, există o serie întreagă de condiții care merg uh, dincolo de alocarea drepturilor de pescuit. E vorba de măsuri de transparență, de control și de reguli uh, foarte precise care trebuie respectate în ce privește uh, tipul de pescuit, prezența observatorilor, instrument, utilaje de pescuit, de asemenea sunt cerințe legate de debarcări, care sunt verificate de autoritățile franceze de la fața locului. Deci, pe fond, cred că suntem cu toții satisfăcuți că putem continua să avem acest mecanism beneficiul Guianei franceze. Pe partea juridică, propunerea noastră a tras uh, concluziile din uh, decizia Curții de Justiție. Uh, deci cred că Comisia și Parlamentul deja își uh, uniseră forțele în vederea acestui recurs la justiție. Soluția propusă de curte a fost integrată în propunerea noastră și am făcut acest lucru într-un mod cât mai logic și fără niciun fel de ezitări, deci cred că propunerea cu baza sa juridică este cât se poate de conformă cu opinia cu, și cu poziția noastră mai generală începește Uh, temeiul juridic care trebuie utilizat în acordurile internaționale. Spun asta pentru că nu vreau să trag concluzii asupra altor mecanisme, cum este cel legat de acordul cu Norvegia, care tocmai a fost evocat. E un caz aparte, e un caz diferit. Personal aș vrea să uh, rămân la problema Venezuelei și a acordurilor pe care le cunosc cel mai bine, dar cred că putem avea o discuție între noi și între juriști uh, pe această chestiune foarte specifică a acordurilor și schimburilor de cote între Uniunea Europeană și Norvegia. E un dosar uh, cât se poate de separat și de, de distinct, de diferit. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Berg. Constat cu satisfacție, dar fără surpriză, că și Comisia își reafirmă rolul de garant uh, și în special de garant al tratatelor și de garant al respectării tratatelor al tratatului de la Lisabona, acest uh, articol, uh, acest articol 42-43 privind rolul Parlamentului, pentru că mi se pare un lucru esențial. Bun, calendarul acum pe acest dosar. Va fi o prezentare a proiectului de raport de către Joao sau nu știu cine altcineva o va face. Nu, a fost astăzi, nu, dar după aceea, mai târziu. Termenul pentru amendamente 11 mai. Vot în comisie 16 sau 17 iunie și în plenară teoretic în iulie 2015. În regulă. Mulțumesc. Vom rămâne... Miguel va continua să-l uh, înlocuiască pe Joao. O să vorbim despre acordul de parteneriat cu Republica Guinea-Bissau, stabilirea posibilităților de pescuit și contribuție financiare prevăzute de acordul de parteneriat în domeniul, pescuit, în domeniul pescuitului. Acest raport uh, a fost făcut uh, de Joao Ferra, în grupul GUE. Am avut deja o prezentare a Comisiei pe uh, în 30 martie 2015. Acum îi dau din nou cuvântul domnului Miguel Vargas, în calitate de înlocuitor al raportorului, și apoi, dacă deputații doresc să intervină, începând cu raportorii din uh, umbră și apoi toți ceilalți, evident, pot să o facă. Așadar, Miguel, ai din nou cuvântul. Ești uh, curt. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Foarte repede. Acordul acesta este extrem de important pentru Uniunea Europeană. De fapt, este o șansă comună, atât pentru flota noastră, cât și pentru autoritățile din Republica Guinea-Bissau Trebuie să ținem cont de faptul că până acum lucrurile nu au funcționat tocmai bine. Dacă vă amintiți, s-a avut loc o suspendare a plăților la un moment dat. Sunt elemente de care trebuie să ținem cont. Acordul de care vorbim nu poate fi supus decât vot uh, da sau nu, pro sau contra, dar Parlamentul uh, European trebuie să-și justifice poziția pe baza unei rezoluții în care să accentueze nevoia de a îmbunătăți o serie întreagă de aspecte, cum ar fi îmbunătățirea capacităților uh, de absorție a ajutorului la nivelul controlului și supravecherii, nevoia de a avea informații științifice actualizate și, în cele din urmă, rolul sporit al Parlamentului European în ce urmă privește urmărirea în continuare a acestui acord. Sunt aspecte esențiale care trebuie să apară într-o rezoluție care să însoțească acest acord al Parlamentului. Mulțumesc, Miguel. Raportorii din umbră doresc să intervină? Am deja o listă de intervenienți. Uh, cu domnul Aguilera, în primul rând. Ai cuvântul. Doamna Aguilera. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cum spunea raportorul, mă bucur că la nivelul comisiei noastre putem dezbate acest acord important. Nu s-a putut la anteriorul acord. Este foarte important să facem acest lucru. Vreau să vă spun următoarele lucruri. Din câte știu eu, chiar astăzi, la Comisia de Buget, se va aproba un raport privind această chestiune privind acordul cu Guinea-Bissau. Și din câte știu eu, se va aproba un raport în care se cere promovarea unei uh, rezoluții legislative care să cuprindă anumite paragrafe din partea Comisiei de Pescuit. Uh, în primul rând, se cere ca la Parlament Comisia să primească un, să, să înainteze un raport privind gestiunea planului multianual pentru a face față acestor nevoi de informare. De asemenea, se cere Comisiei ca înainte de a încheia protocolul uh, și să, să înceapă negocierile, uh, să prezinte Parlamentului și Consiliului o evaluare a protocolului care a fost deja uh, încheiat și de asemenea să prezinte o analiză a rentabilității. Nu mă deranjează deloc această chestiune, n-am niciun fel de probleme, dar după câte știu este prima dată când se întâmplă lucrurile în felul, aș, în felul acesta. Uh, raportorul dorește să înainteze o rezoluție nelegislativă și aș dori ca să mă lămurească raportorul dacă ce a spus aici este aceeași poziție ca poziția care se va vota astăzi la Comisia de Buget. Insist asupra acestui lucru. Nu pentru că m-ar deranja, ci pentru că este uh, un element nou care apare în acest protocol, în acest acord, un element fără precedent, uh, din câte știu eu, și sper, evident, să nu ducă la amânări, pentru că, așa cum s-a spus deja, este un acord important cu repercursiuni asupra patru state membre între ele fiind și Spania. Și aș dori să mă lămurească raportorul că cel ce, ceea, ceea ce a spus el aici coincide cu propunerea care va ieși astăzi de la Comisia de Buget. Mulțumesc foarte mult! Uh, o să răspund eu pentru că Joao nu este aici și am discutat despre această chestiune. Joao Ferreira nu este aici, este înlocuit de Miguel, deci o să vorbesc eu în locul lui. La coordonator am acceptat ca domnul Ferreira să propună o rezoluție nelegislativă, cum spuneai, în numele Comisiei de Pescuit pentru a însoți proiectul de recomandare privind acordul cu Guinea-Bissau. Dar, deocamdată, nu avem proiectul de text al domnului Ferreira. Nu am primit acest proiect de text și am acceptat, coordonatorii au acceptat, la cererea lui Joao Ferreira, să facă această propunere. O să primim textul în zilele următoare, dar deocamdată nu avem proiectul de text. Miguel, o să-mi confirm faptul că nu avem textul. Miguel, ai cuvântul. Exact așa este. E o coincidență, aș spune. Problema rezoluției e un proces normal, putem să justificăm foarte ușor acest lucru justificăm uh, ce se întâmplă în această rezoluție. La Comisia de Buget uh, apare un element uh, suplimentar și, evident, putem încerca să răspundem, dar la început nu s-a pus problema să ne gândim că există o coincidență. S-a adăugat ce se întâmplă la buget. Nu eram informat. Nu eram informat, spune președintele, în legătură cu ce se întâmplă la Comisia de Buget. O să ne informăm care este situația la buget, ce este în avizul Comisiei de Buget, să vedem exact despre, care, despre ce situație este vorba. Mulțumesc. Domnul Blanca Lopez, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am ascultat-o pe Clara și pur și simplu vreau să subliniez cât de importantă este aprobarea acestui protocol. Este extrem de importantă renoirea lui pentru multe țări, între ele fiind și Spania. Și trebuie să salutăm faptul că se reiau negocierile după tot procesul acela lung de lung cu Guinea-Bissau. Am cerut acest lucru de mai multe ori în Parlamentul European de când de la începutul acestei legislaturi și subliniem po- această posibilitate și oportunitatea reînnoirii acestui acord. Mulțumesc. Doamna Bilbao, aveți cuvântul. Este realmente rândul dumneavoastră, doamna Bilbao. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Apropo de cele spuse de colega mea, Clara, vreau să știu care este părerea Comisiei despre această chestiune. Și în al doilea rând, salut acest raport, felicit Comisia pentru că s-a ajuns în acest moment. Știm cât de complicat a fost procesul Uh, cât de complicat a fost acest dosar și pentru că asta aduce un beneficiu pentru flota europeană și va aduce beneficii și pentru Guinea-Bissau, pentru flota acestei țări și pentru dezvoltarea sectorului pescuitului în această țară. Cred că acest acord uh, po poate să acorde o stabilitate politică acelei țări și să o însoțească într-o tranziție politică de care are nevoie. Trebuie să menționăm acest lucru în legătură cu acest acord. Apoi este important pentru flota europeană și trebuie să subliniem că pentru toți pescarii, pentru toți cei care pescuiesc fructe de mare, care suferă din cauza suspendării acordului cu Mauritania, și va fi extrem de important și pentru uh, cei care pescuiesc ton la nivel european. Este important pentru foarte multe state membre, inclusiv Spania, și e important și pentru flota din țara Baștilor, care are un procent foarte important uh, în aceste acorduri și are o mare importanță la nivel european. Sperăm că acest acord atât de complicat poate fi model pentru alte acorduri care vor fi aprobate, deci să consolidăm această rețea de acorduri cu Africa Occidentală, pentru că uh, mulți dintre deputații din această comisie și-au exprimat interesul uh, pentru această uh, zonă a lumii, uh, cel puțin din uh, legislatura anterioară și acum în continuare. Deci este important să rezolvăm chestiunea uh, Apropo de observațiile făcute în legătură cu Comisia de Buget. Și sper să aud un punct de vedere al Comisiei noastre pe această temă. Colega noastră Armstrong are acum cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Mă refer la rechine aici, pentru că avem deja două acorduri, două protocoale care au prevederi pentru rechini și mă întreb de ce în actualul protocol nu există o prevedere pentru rechini. Există o listă de specii interzise și o evaluare din 2010 pentru Guinea-Bissau, unde, din care reiese foarte clar că uh, acolo există rechini care sunt foarte vulnerabili la exploatare. Și am o întrebare pentru secretariat. Uh, pe website-ul comisiei noastre, ultima evaluare datează din 2010. E chiar cea mai nouă evaluare pentru Guinea-Bissau. Vă rog frum, lămuriți-mă în privința chestiunii eh, cu rechini și cu Guinea-Bissau. Berg. Domnul Berg, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu succint și aș dori să subliniez că este un acord uh, esențial, poate chiar de nelocuit pentru o parte din flota noastră. Cinci state membre au interese de pescuit în Guinea-Bissau, uh, o serie întreagă de specii, uh, tonul, cefalopode, crustacee, un buget important, 9,2 milioane de euro. Deci este un raport esențial în regiune și pentru diferitele segmente ale flotei europene afectate. În primul rând, aș dori să mă refer la avizul Comisiei de Buget, care solicită Comisiei să elaboreze un raport anual privind programele sectoriale. În fiecare an avem comisii mixte care trec uh, în uh, revizi, care fac o revizuire a planelor uh, um, sectoriale. Comisiile mixte sunt locul în care se discută aceste lucruri. Uh, membrii Parlamentului European sunt bineveniți în aceste comisii mixte. Procesele verbale și rezultatele sunt comunicate, discuțiilor sunt comunicate Parlamentului European. Nu cred că este nevoie de un nou mecanism de raportare care ar fi în plus față de ceea ce este prevăzut în procesul verbal și în plus față de relațiile între instituții. Evaluările se fac, ele pot fi îmbunătățite, lucrăm la asta în mod regulat și așa cum o facem de fiecare dată, la finalul perioadei se face o evaluare completă cu un bilanț uh, al utilizării și al aplicării acestui protocol. Revin la cele spuse de raportor la început, referitor la sprijinul sectorial, cu o sumă destul de importantă. A spus că lucrurile nu au mers întotdeauna foarte bine. Într-adevăr, este un uh, acord oarecum uh, uh, extraordinar, pentru că avem un buget de 3 milioane de euro alocate pentru sprijinul sectorului pescuitului în Guinea-Bissau și știm că este o țară cu capacități administrative destul de slabe. Deci, din principiu, în această țară trebuie să fim foarte prezenți, să, să urmărim îndeaproape ce se întâmplă. Asta, în urmă cu câțiva ani, ne-a făcut să diminuăm plățile din uh, sprijinul sectorial. Am aplicat, deci, de atunci încă principiul condiționalității. Și pot să vă spun că noile protocoluri, uh, după reformă, condiționalitatea este prevăzută și mai puternic. Ideea este că plătim numai când se văd rezultatele și rezultatele trebuie să fie cele discutate între țara respectivă și Comisia Europeană. Nu este însă exagerat să spunem că lucrurile n-au funcționat uh, bine. S-au făcut o serie de lucruri cât se poate de concrete, construcția unor facilități de debarcare, laboratoare. Sunt um, chestiuni um, care ne-au arătat că țara dorește să, să-și dezvolte sectorul pescuitului. Iar uh, sprijinul uh, sectorial uh, din noul protocol, discutat în noua comisie mixtă, confirmă această strategie a țării și uh, încercarea de a-i acompania uh, în crearea unei industrii durabile a pescuitului. Sprijinul uh, sectorial comunica, a fost comunicat Parlamentului în urma reuniunii acestui, acestei comisii mixte și este până la urmă o foaie de parcurs destul de completă referitoare la gestiunea resurselor, um, analiză, colectarea de date, date științifice, de asemenea, se vorbește despre îmbunătățirea condițiilor sanitare în domeniul pescuitului, punerea um, în funcțiune a unor laboratoare, dintre care am putut să vizitez și eu unul, punerea în aplicare a unor mijloace de uh, control, um, servicii de inspecție care, care tocmai sunt pe cale să fie renovate și echipate, se achiziționează mijloace de navigare de control, deci um, șalupe de patrulă și, uh, de asemenea, măsuri de sprijin pentru pescuitul artizanal, astfel încât să fie mai mult controlat uh, și uh, să se consolideze și poziția acestor pescari artizanali. Iată, s-au făcut o serie întreagă de lucruri, trebuie să urmărim în continuare ce face Guinea-Bissau. De multe ori am mers și la fața locului pentru a vedea progresele noi încine și, bineînțeles, dacă vedem că um, prevederile protocolului nu sunt respectate, putem întotdeauna să întârziem uh, plățile. Iată opinia mea. Cred că acordul este unul bun, va fi în beneficiul flotei europene, va fi în beneficiul uh, acestei țări uh, în domeniul um, pescuitului, dar și din punct de vedere politic, da, într-adevăr, este o țară care are nevoi uh, foarte mari de ajutor și asta se vede și din bugetul alocat pentru sprijin și, bineînțeles, acest sprijin uh, oferit uh, este o prioritate pentru Comisie și pentru statele membre. Cred că a existat o întrebare și referitoare la rechini. Pentru această specie stăm liniștiți pentru că activitatea tradițională a flotelor europene în uh, apele Republicii Guinea-Bissau când ne uităm la trecut, vedem că nu există capturi de rechini. Suntem într-un caz foarte diferit față de acordurile din regiune. Practic nu sunt pescuiți rechini, uh, poate în mod marginal, dar uh, până la urmă nu reiese nevoia unei gestiuni uh, speciale pentru această specie. Mulțumesc, um, domnule președinte. Sper că am putut răspunde la întrebările tuturor. Președintele, mai rămâne o întrebare? Îi dau cuvântul uh, domnului Milan Mon. Nu facem de obicei așa, dar uh, dumnealui vrea să pună o întrebare. PPE n-a luat uh, cuvântul domnule președinte și vrem să spunem, deși eu nu sunt raportorul din număr, vrem să spunem că importanța acestui acord este foarte mare. A fost eroarea noastră. Președintele a spus că o să dea uh, cuvântul raportorului și apoi raportorilor din umbră. Așteptam să mi se dea cuvântul ca raportor din umbră, așa că n-am cerut-o. Cred că e eroarea mea că n-am cerut cuvântul. Dar credeam că se va da cuvântul tuturor raportorilor din umbră. Din acest moment, dacă îmi permite domnule președinte, colegului meu să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Este un raport extrem de important. Repet, cele spuse în dezbaterea anterioară. Este important pentru că se va permite ca unele uh, vase folosite pentru cefalopod în Mauritania pot fi acum folosite pescuitului în apele Republicii Guinea-Bissau. Uh, este și uh, un punct de vedere al celorlalți, contribuie și la Uh, normalizarea situației din această țară care a trecut printr-o perioadă turbulentă. Mulțumesc foarte mult! C'était très synthétique. Bravo, euh, Paco. Da, foarte sintetic. Uh, raportorul. Da, cred că am uitat uh, ultima întrebare a doamnei Engström referitoare la evaluare. Ultima evaluare pe care am făcut-o este din 2010 la momentul respectiv negociam reînnoirea protocolului. Știți că procedura a făcut ca pe baza acestei evaluări să cădem de acord uh, să nu deschidem un nou protocol și când să lansăm procedurile de adoptare a protocolului, a trebuit să suspendăm totul din cauza crizei politice din țară. Iar apoi, uh, ce am dorit a fost, anul trecut a fost să relansăm activitatea de pescuit în, în Guinea-Bissau, fără să lansăm un proces de evaluare care ne-ar fi întârziat cu cel puțin 9 uh, luni, poate chiar un an. Într-adevăr, a trecut uh, ceva timp din 2010, uh, însă ce am decis să facem pentru a compensa această situație a fost să relansăm rapid, cât se poate de repede, Comitetul Științific Comun, un organism prevăzut în acest uh, protocol. Săptămâna trecută, Comitetul Științific Comun s-a putut reuni, analizează date disponibile referitoare la capturi, printre altele, inclusiv în această perioadă a întreruperii relațiilor politice, avem uh, date istorice începând cu aproximativ 2010 și rezultatele preliminare de la acest comitet științific a fost, au fost că um, nivelul a, răm a rămas unul acceptabil. A existat un echilibru care s-a creat și, deci după cum spuneam, concluziile preliminare sunt că stocurile nu uh, s-au degradat. Este ceva încurajator, cred că putem să ne bazăm în continuare pe uh, datele oferite de acest comitet uh, științific, care se va reuni probabil încă o dată, cel puțin înainte de finalul anului. Deci a avut loc o evaluare parțială, mm, nu a avut loc o evaluare propriu-zisă pentru că a avut loc această criză politică, am încercat să reactivăm cât se poate de repede acest protocol însă, pe de altă parte, nu avem o mare îngrijorări referitoare la starea stocului vizat. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Berg. Termen pentru amendamente la acest raport, decât dacă nu dorești să intervii? Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuții și în plus, suntem deschiși să ținem cont de preocupările exprimate, dar și de ceea ce va spune Comisia de Buget. Vom uh, analiza textul lor. Președintele, da, cred că într-adevăr trebuie făcut acest lucru. Bun, deci, 16 sau 17 iunie termen pentru prezentarea raportului, 18 iunie termen pentru amendamente, vot în iulie în comisie și um, în septembrie um, în plen. Bun, trecem la punctul 11. Este vorba de protocolul de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de acordul de parteneriat în sectorul pescuitului între Uniunea Europeană și Republica Capului Verde. Raportor este colegul Peter Van Dalen. Am ascultat prezentarea acestui raport pe 30 martie, am avut un schimb uh, de opinii pe acest raport în 30 martie. Astăzi um, o prezentare a subiectului, astăzi discutăm uh, proiectul de raport. Îi dau cuvântul domnului Vandală în calitate de raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Ați putut vedea uh, cu siguranță că sprijin um, înnoirea acestui protocol. Cred că este un protocol uh, pozitiv pentru ambele părți, Uniunea Europeană și um, Capul Verde. Putem să ne menținem posibilitățile de pescuit în zonă și um, cred că impactul uh, acestui protocol ar fi unul pozitiv. De asemenea, ținem cont de acest aviz pentru Comisia DEVE și o altă comisie care menționează acest protocol. Patru ani, o sumă prevăzută de 3 milioane și cred că este ceva cât se poate de pozitiv. Însă aș dori să vă atrag atenția asupra unui element. În acest proiect de raport, mă refer la liniatele 3 până la 5 din uh, proiectul de rezoluție și solicit să se țină cont de informațiile care trebuie transmise Parlamentului European. Trebuie să fim mai bine informați, informați în mod regulat referitor la acest, um, la acest protocol. În aceste ape avem de-a face și cu pescuitul ilegal și, în plus, există capturi de rechini Cred că avem așadar o problemă, în ciuda faptului că s-a spus opusul, și această captură de rechini joacă un rol crucial aici. Din fericire s-au prevăzut o serie întreagă de posibilități pentru a limita aceste capturi de rechini. S-au stabilit uh, unele plafoane, s-au prevăzut și măsuri complementare care pot fi luate în caz de nevoie și se face referire și la uh, studii uh, științifice privind uh, rechinii, privind migrația acestor rechini. Deci cred că există o serie de uh, elemente asupra cărora trebuie să fim atenți. Dar mai ales acestea sunt uh, cele ce țin de informarea Parlamentului. În ceea ce privește studiile, Parlamentul trebuie să fie ținut la curent cu rezultatele acestui, acestor studii și în plus uh, am câteva întrebări concrete. Aș vrea să știu dacă anchetele au început deja, uh, n-am înțeles exact care este evoluția lucrurilor. Sper de asemenea că vom putea să ne consolidăm uh, poziția în ceea ce privește captura rechinilor. Se vorbește despre comisia mixtă, care se ocupă de activitatea de monitorizare. Formularea însă mi se pare destul de vagă. Vorbim despre faptul că comisia mixtă poate decide, may decide, să pună în practică un sistem de supraveghere. Mi se pare destul de vag și cred că ar trebui să uh, fim mai preciși și să ne asigurăm că Parlamentul este informat. Deci eu insist să primim toate informațiile în acest sens. Iată, domnule președinte, ce aveam de spus, lucrurile cele mai importante. Le mulțumesc tuturor celor care au colaborat uh, la acest document până acum și aștept, bineînțeles, opinia colegilor. Președintele, voi da cuvântul colegilor și începem cu raportorii din umbră, întâi domnul Milan Mon. Eu, cum Domnule președinte, cum am spus la prima, primul schimb de vederi uh, săptămâna trecută, este un proiect important pentru comunitate, mai ales pentru Spania. Uh, solicităm aprobarea acestui acord, care durează patru ani și care va dota flotele respective, va acorda flotelor respective o stabilitate foarte utilă Raportorul se refera la un punct uh, foarte important care apare și în proiectul de recomandare și în propunerea de rezoluție, și anume uh, un punct care se referă um, care poate să dea naștere unor um, incertitudini. Mă refer la pescuitul speciei de Uh, rechim pelagici care apare aici în zonă. Trebuie făcută un schimb de informații trimestrial și dacă capturile de de depășesc cifra de 30%, atunci trebuie să fie activate măsuri de siguranță foarte stricte și dacă trece de 40%, atunci trebuie puse în mișcare măsuri de gestiune clară. Noi susținem acest lucru și îl susține și raportorul raportorul și-a arătat o nedumerire și o temere. Pentru că din datele mele nu reiese că e vorba de 30%. Uh, anul trecut flota spaniolă, care reprezintă, eu știu, majoritatea flotelor care pescuiesc uh, la suprafață, a capturat rechin cam 15%, mă refer la 2014, deci e, este foarte jos sub uh, pragul de 30% și mă refer la măsurile de, de vigilență, de supraveghere pentru 2014. Uh, se uh, pescuiește acolo o specie două specii de rechini și care reprezintă 90% din speciile de rechini care sunt capturate de flota spaniolă. Iar în ambele cazuri, în, ambele, în cazul ambelor specii, uh, capturile se situează deasupra biomasei respective, deci suntem dincolo de randamentul maxim durabil. Iar uh, mai ales în cazul flotei spaniole care pescuiește aceste două specii de rechini. Cred că am dezbătut această chestiune și uh, luna trecută, uh, iar uh, la Comisia Mixtă din 23-25 martie s-a anunțat lansarea unui studiu privind situația rechinilor pe care și vom avea rezultatul acestui studiu în vara lui 2016. Eu cred că în protocol există măsuri care asigură durabilitatea socului de rechini în uh, zona capului verde, iar cifrele pe care le am eu uh, arată clar că situația rechinilor nu este în pericol, este sub uh, randamentul maxim durabil și cred că nu ar trebui să fim atât de alarmați din această cauză și nu trebuie nici să demonizăm pescuitul de rechin. Pentru că o să vedem rezultatele pe care le vom primi în vara anului 2016, care vor fi foarte utile. Sunt în favoarea aprobării acestui acord, acestui protocol, ca și raportorul de altfel. Mulțumesc. Domnul Blanco Lopez. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Firește, cei care au vorbit înainte și-au arătat uh, disponibilitatea de a susține acest protocol care seamănă cu celălalt protocol și care durează timp de patru ani și care permite uh, posibilitatea pescu- pescuitului pentru flota europeană, uh, vorbim de 5.000 de tone de cod va fi uh, foarte bun pentru foarte multe vase care pescuiesc în această zonă din Franța, Portugalia și Spania. Mai ales când e vorba de țara mea, vor uh, uh, beneficia 22 de vase din Galiția și șapte alte embarcațiuni din alte zone ale țării. Deci o veste bună pentru flota de pescuit uh, din Spania și pentru cea din Europa și dura, arată foarte clar durabilitatea pescuitului în această zonă, care este în conformitate cu prevederile noii politici de pescuit a Uniunii Europene. Și nu se justifică din punct de vedere științific uh, pragul foarte înalt pentru pescuitul um, rechinilor și cum s-a arătat deja aici. Activitatea a fost întreruptă între 31 august și 1 ianuarie, eh, ceea ce a dus prejudicii flotei spaniole, care eh, își concentrează de obicei activitatea în lunile noiembrie și decembrie. Dar, eh, evident, suntem favorabili unui acord de acest fel. Mulțumesc foarte mult. Madame Bilbao. Madame Bilbao. Mulțumesc, domnule președinte. Evident că suntem de acord cu aprobarea acestui acord. Ne pare rău că s-a întârziat atât de mult pentru că a avut influență negativă asupra sectorului, dar este un acord care cred că are instrumentele necesare și care permite controlul necesar permite controlul bazei folosită de comisie pentru a face evaluarea rezultatelor uh, și apoi pentru a face această nouă propunere, va permite întărirea cooperării și, așa cum s-a spus, uh, va, vor intra în acest acord o serie întreagă destul de mare de vase europene, mai ales spaniole, din Galiția și din țara Baștilor, Știm foarte bine cât de important este pentru ele. În ce privește rechinii, cred că acordul stabilește deja mecanisme foarte stricte de urmărire și cred că flota este cea care este interesată și s-a spus acest lucru, să se controleze această specie, pentru că pescarii sunt întotdeauna atenți și pescuiesc sub pragurile stabilite, mai ales în cazul Spaniei s-au stabilit măsuri de control întărit pentru ca speciile uh, de rechin care nu sunt în pericol conform informațiilor științifice uh, să nu existe niciun fel de risc. Și, bineînțeles, uh, ne gândim și la studiile care se vor face în acest sens. Pe toți ne interesează ca pescuitul să fie durabil și Vom proceda așa cum uh, stabilește și protocolul. Convențiile europene sunt extrem de importante și trebuie să definim liniile de acțiunele pentru alte țări, pentru alte sectoare ale pescuitului care uneori elimină definitiv uh, pescuitul ilegal pentru ca pescuitul să devină durabil. Mulțumesc. Merci, cher collègue. Je passe la parole à Linnea Engström. Mulțumesc, care comentul Ania Ekström. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mai întâi vreau să spun că uh, sunt foarte bucuroasă că avem acest proiect de rezoluție al domnului Van Dalen și din moment ce este un subiect atât de important și pentru noi, considerăm uh, că trebuie să fie mai detaliat și vom face amendamente, dar vă mulțumim pentru această inițiativă. Așa cum au menționat mulți colegi, aceste prevederi uh, au un, uh, o abordare oarecum diferită față de protocolul cu Madagascarul. Este o cotă pentru uh, ton și uh, pentru uh, rechin și dacă se atinge cota, pescuitul trebuie să se închidă. Uh, nu va exista monitorizare științifică și dacă în timpul unui an uh, capturile de uh, rechin depășesc 100, 1500 uh, de tone referință, tonajul de referință, atunci uh, cota crește. Deci dacă se ajunge la 40% din tonajul de referință, adică aproximativ 2000 de tone de rechin, atunci Comisia Comună poate adopta măsuri de management suplimentare. Deci, întrebările mele sunt, vor fi incluse în acest sistem toate speciile de rechin sau doar rechin albastru doar echinul albastru care e considerat specie, specie țintită. De ce avem o abordare diferită față de Madagascar? E bazat pe un raționament științific sau e dorința guvernului din Cabo Verde? Deci care e baza? Și tonajul e mult mai mare decât uh, cel de la Madagascar. Iarăși, e vorba de niște valori științifice. Mulțumesc! Mulțumesc. Mai sunt alți colegi care doresc să intervină? Nu? Dau cuvântul domnului Ben de la Comisie pentru a răspunde la întrebările colegilor. Mulțumesc foarte mult. S-a spus uh, că nu există multe lucruri noi în acest protocol. Uh, aș vrea să nuanțez un pic. E adevărat că, în general, E vorba de continuitate cu protocolul precedent, dar anvelopa financiară este mult mai importantă. De am trecut uh, undeva de la 400 la 500 de mii și după aceea și la o contribuție uh, care a crescut într-un mod substanțial. Există o serie întreagă de schimbări, începește pescuitul la rechin, dar vreau să um, încep cu ce a spus domnul raportor, ați menționat rechinii și pescuitul ilegal, ca fiind subiecte de îngrijorare în regiune. Începește pescuitul ilegal uh, și legată de creșterea contribuției financiare. Am trecut de la 110.000 de euro la 275.000 uh, de euro susținere sectorială uh, sigur, aproape că am dublat sumele alocate susținerii sectoriale. Și asta e foarte important, pentru că acest program de susținere a sectorului de pescuit, care a fost adoptat recent în Comisia Mixtă, pune accentul pe uh, lupta împotriva pescuitului ilegal nedeclarat uh, și cu instrumente juridice uh, potrivite, dar și cu mijloace de supraveghere maritimă, aeriană și un lucru esențial pentru noi, implementarea operațională a unui sistem VMS care să permită urmărirea navelor care uh, Uh, operează în zonă, pentru că știați că una dintre problemele identificate în această țară, din motive tehnice, dar și legate de priorități, existau dificultăți să fie controlate toate navele de pescuit și avem uh, un angajament foarte clar uh, al Comisiei Mixte ca investițiile necesare să se realizeze și pentru ca întreaga zonă de pescuit să fie controlată într-un mod eficace. Asta ne satisface pe deplin, aș spune. Așadar, ajung acum la... Și aș adăuga de asemenea că uh, negocierile au durat, au fost dificile, foarte dificile, dar în final rezultatul pe care l-am obținut e echilibrat, e satisfăcător pentru flotă și de asemenea ținând cont de aceste mecanisme de, de urmărire de controlare a uh, activității uh, navelor noastre, special la pescuitul de la rechin. Și apoi, uh, acest pescuit la rechin despre care se vorbește foarte mult în legătură cu Cabo Verde, nu privește decât o parte a navelor europene. Sunt anumite nave care pescuiesc ton în regiune și care au utilizat foarte mult acordul și, de asemenea, există alte, alte tipuri de nave de pescuit care acționează în mod uh, marginal și a căror activitate există nave a căror activitate și flote de pescuit a căror activitate principală este capturarea rechinului. Asta a făcut întotdeauna. Și pescuitul la rechin uh, se, în zona respectivă se face și în, uh, în zone de adâncime mare. Deci situație diferită de Madagascar, pentru că avem o prezență istorică a navelor europene și cu niveluri de captură la rechin care întotdeauna au fost relativ uh, ridicate. Dar acum există o preocupare din partea noastră și din partea Republicii Cabo Verde și anume de a încadra mai bine această activitate de pescuit la rechin. Deci s-a creat un mecanism de urmărire, de reglementare cu diverse praguri care ne permit să ne îmbunătățim uh, și să ne simțim mai bine dispozitivele de urmărire. Există schimburi de date trimestriale privind capturile realizate pentru toate speciile vizate și apoi există praguri. S-a referit cineva la ele 30-40% care declanșează, pe de-o parte, o urmărire lunară și, pe de altă parte, discuții și concertare între părți atunci când se ajunge la 30%, iar când se ajunge la 2000 de tone capture de rechin, se pot uh, eventual introduce măsuri suplimentare de gestiune. De ce sunt aceste formulări? Poate lua măsuri adiționale, pentru că suntem în cadrul unei parteneriat și cred că trebuie să evităm cu orice preț măsuri unilaterale care ar putea să penalizeze flota. De asemenea, pentru că există întotdeauna discuții privind datele disponibile. Așadar, poate că într-o zi Cabo Verde ne va spune ați pescuit două tone, noi nu o să fim de acord. Deci trebuie să există un mecanism de Uh, discuții de conceptare pentru a putea cădea de acord, în primul rând, asupra nivelului capturilor constatate și apoi a, a măsurilor de gestionare adiționale și necesare. Mi se pare benefic și logic să avem acest dispozitiv care ne asociază unor măsuri de gestiune adiționale. În ce privește speciile, e în principal vorba de rechin albastru și această specia principală țintită la pescuitul arechin, în pescuitul arechin, uh, specie considerată în limite biologice sigure după datele furnizate și disponibile. Sigur, urmărirea capturilor, mecanismele de concertare se aplică tuturor speciilor de rechin vizate. Reamintesc că avem o listă de specii de rechin a căror pescuire este interzisă și care figurează și în protocol, listă care a fost crescută, uh, îmbogățită în urma acestor ultime negocieri. De asemenea, în pachetul de măsuri de control al pescuitului acestor specii, este o înghețare a numărului de nave de pescuit care se concentrează pe uh, rechin. Uh, sunt doar 30 față de 50 câte erau înainte. Și, în fine, o modificare a zonelor de pescuit pentru a încerca uh, pentru a permite activitatea uh, navelor de pescuit numai de la 18 mile nautice. Deci, de ce nu s-a ales uh, sistemul unei cote? Pentru că nu e, nu e întotdeauna ușor de, de gestionat atunci când ai mai multe flote europene care sunt implicate și pentru că uh, Așa cum spuneam, pescuitul la rechin e istoric, tradițional în regiune, se face oricum uh, în mare parte în uh, larg și nu în apropierea insulelor capului verde și cred că acest mecanism mai flexibil, mai logic, uh, ne permite să fim asociați într-un efort de gestiune rezonabilă a unei specii care deocamdată nu este amenințată. Iată, domnule președinte, ce puteam să răspund eu la uh, întrebările care au fost ridicate aici și sper că Parlamentul și Comisia PEș vor putea susține ratificarea acestui protocol. Mulțumesc! Mulțumesc, dau din nou cuvântul uh, lui Pedro dacă dorește să mai spună câteva cuvinte în încheiere. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea ca domnul Berg să revină asupra unei întrebări care n-a primit răspuns. Din câte am înțeles, există o serie de date. Și cred că mi s-a promis că în 2015-2016 să privim, uh, primim informații științifice noi. Dacă, nu știu dacă aveți uh, informații. Apoi, toată lumea spune că trebuie să adoptăm acest uh, protocol. Uh, începește rechinul și începește Parlamentul European în noul proiect de rezoluție. Am uh, dorit să întărim informațiile acestea pentru ca să putem să luăm o decizie, mai ales pentru că știm că captura de, rachin, de rechin se face în special în larg și trebuie să putem urmări situația să vedem ce se schimbă, pentru că, sigur, uh, protocolul conține și măsuri complementare posibile, dar aș vrea ca Parlamentul European să poată urmări evoluția situației și uh, vreau să subliniez, domnule președinte, că însă și Comisia Europeană, în cadrul evaluării ultimului protocol, a ajuns la procentaje de capturi secundare de 70%, deci uh, cifre care sunt uh, considerabile și tocmai din cauza amplorii acestor, din cauza acestor cifre foarte ridicate, trebuie să păstrăm această cerere de informare pentru a vedea, pentru a ne asigura că aceste niveluri foarte ridicate se reduc odată cu măsurile propuse. Iată, domnule președinte, poziția mea, dar încă o dată doresc să mulțumesc uh, colegilor și poate domnul Berg ar putea să spună câteva lucruri în legătură cu aceste date. Să văd că se consultă cu uh, colega sa, dar sigur ne va putea oferi unele informații. Da, am, uh, am informații. Mai întâi aș vorbi de capturile auxiliare, secundare. Uh, cred că asta ilustrează bine neînțelegerea pe care putem să o avem uh, în ce privește capturile de rechin, pe speciile asociate. Acestea nu trebuie considerate specii secundare. Aveți tipuri de nave care au uh, foarte puțin uh, pescuit accesoriu, câteva procente, și uh, nave mai mari care prind în special pește spadă și rechin. Dar mai ales rechin. Deci la aceste categorii de nave, acestea sunt speciile țintă Așadar, conceptul de captură secundară mi se pare foarte propice și interesant în contextul uh, pescuitului în Cabo Verde. La ultima comisie mixtă am avut un schimb de opinie privind uh, datele, uh, v-au fost comunicate acestea, dar din nou pot să vă fac mai multe precizări dacă doriți privind datele de captură de la an la an. Dacă ne uităm la pe categorii de nave. La navele mici avem cam 3300 uh, de nave în 2012, în 2013 8100 uh, de tone. Deci, cam asta e realitatea capturilor de rechin de către navele noastre în zona Cabo Verde. Dar sunt la dispoziția noastră dacă vreți să putem face uh, un schimb mai uh, de cifre. E adevărat, există un studiu care a fost lansat. Acest studiu a fost lansat luna trecută și uh, va dura până în vara lui 2016 și, evident, rezultatele acestui studiu sunt împărtășite, difuzate, va fi un seminar pe acest subiect E foarte interesant ca să analizăm mai bine situația uh, și să înțelegem mai bine situația rechinilor în regiune. E vorba de o analiză a stocurilor și a impactului pescuitului la rechină asupra ecosistemelor, implementarea unui program de observare și de marcare a rechinilor și o identificare a zonelor sensibile pe planul biologic și ecologic. Așadar, toate astea pentru un buget destul de limitat, mi se pare destul de interesant. Uh, avem în felul acesta o perspectivă regională. Acest studiu ne arată ce se întâmplă în Cabo, în Cabo Verde, dar și activitatea navelor de pescuit în toată regiunea. Deci ar fi eronat științific, din punct de vedere științific, să ne concentrăm doar pe Cabo Verde. Deci, asta se va face, acest studiu se va face uh, cu oameni de știință din Cabo Verde și din Uniunea Europeană și după aceea, evident, va fi un studiu de tip peer review. Uh, după ce uh, se va termina această procedură, va fi comunicat studiul și cred că vom putea să tragem anumite concluzii în legătură cu activitatea flotelor noastre de pescuit la rechin. Mulțumesc, mulțumesc, domnule Berg. Cred că am dezbătut pe larg acest dosar. Mulțumesc, Peter. Prin urmare, Prezentarea amendamentelor 11 mai, termenul limită, 11 mai 2015, vot în comisie 16 sau 17 iunie, vot în plenară în iulie 2015. Vă mulțumesc, dragi colegi! Vă mulțumesc pentru atenție și participare, vă doresc poftă bună și ne revedem la ora 3. Eu... În aceeași sală.